Bună ziua tuturor! Vă mulțumesc că sunteți alături de noi la această audiere în care vom vorbi despre un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a informației în Uniune. Vreau să-i mulțumesc raportorului Andreas Schwab pentru organizarea acestei întâlniri. Avem și alți membri ai comisiei alături de noi și vreau să le urez bun venit tuturor vorbitorilor care vor interveni astăzi. Așteptăm cu nerăbdare intervențiile dumneavoastră pe acest subiect Intenția fiind să avem o imagine de ansamblu cât mai largă asupra propunerii comisiei, fiindcă noi suntem comisia responsabilă pe fond pentru această propunere cu domnul Schwab ca raportor. Prin urmare, am să trec direct uh, să-i dau uh, ocazia domnului Schwab să prezinte propunerea. Înainte însă aș vrea să urez bun venit tuturor celor care ne urmăresc pe internet. Avem uh, câteodată o audiență destul de numeroasă și sperăm să fie una dintre acele ocazii. Uh, bine ați venit uh, alături de noi în Bruxelles. Andreea Schwab, am să-ți dau cuvântul pentru a prezenta propunerea, după care ca să vă spun cum vor funcționa lucrurile, în prima sesiune, până la ora 4, vom vorbi despre modul în care să asigurăm un nivel ridicat de securitatea rețelelor și apoi de la 4 la 5 o a doua sesiune în care vom vorbi despre o uh, abordare comună a securității cibernetice, depășirea decalajelor. Avem o serie de experți alături de noi. O să-i prezint uh, scurt înainte să intervină fiecare, însă vreau să vă spun că mem- pentru toată lumea care este prezentă aici există un uh, CV pentru fiecare participant și puteți să vă documentați și de acolo. Așa că eu când am să-i prezint nu o să intru în chiar așa de multe detalii. Cam atât. În ceea ce privește structura zilei de astăzi, fiecare dintre vorbitori va avea la dispoziție un anumit timp de intervenție. Uh, o să aibă și un ceas cu un timp indicativ care să le sugereze cam când să se oprească. Nu o să-i oprim noi. Membrii pot pune întrebări și apoi putem uh, uh, continua discuția și la final dăm cuvântul prezentatorilor să răspundă la întrebări și sperăm că asta va duce la un dialog foarte interesant. Andreea Schwab, am să-ți dau cuvântul foarte scurt să prezinți propunerea și planurile pe care le avem pentru ea, după care trecem la audiere. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat ocazia să spun câteva cuvinte înainte de a începe audierea propriu-zisă. Uh, Aș dori să mulțumesc în primul rând din inimă secretariatului Colaboratorii noștri s-au angajat foarte mult în pregătirea acestei audieri. Noi suntem comisia competentă în fond pentru directivă privind uh, siguranța și securitatea rețelelor și a informațiilor și de aceea cred că este foarte bine că avem șansa în această după-amiază să clarificăm mai multe chestiuni. Comisia noastră, mai mult decât care alta, este capabilă să um, acopere o gamă foarte largă de subiecte. De altfel și titlul audierii este A Holistic View. Dorim deci să ne ocupăm de o gamă largă de subiecte referitoare la securitatea cibernetică. Se pune întrebarea în ce măsură și în ce domenii este necesară securitatea cibernetică și în ce măsură îi interesează pe consumatori, pornind de la întrebarea dacă este vorba de uh, prevederi voluntare sau măsuri legislative cu caracter obligatoriu. Și apoi se pune și problema de ce fel de elemente sunt considerate infrastructură critică cu care intră în contact consumatorii zi de zi și ce infrastructuri fac potențial obiectul unor atacuri cibernetice. și a doua, în a doua parte a audierii din această după-amiază vom uh, discuta și despre măsura în care noi, Parlamentul European, ne putem aduce contribuția la propunerea Comisiei Europene pentru a o meliora în așa fel încât să punem problemele transfrontaliere și transversale. După părerea noastră, o directivă ar fi o chestiune foarte importantă aici și la fel și uh, o ameliorare a cerințelor minime din statele membre. Credem că trebuie să punem accentul și pe acestea și sper ca vorbitorii pe care i-am invitat în această după-amiază să ne poată da informa informațiile necesare pe această temă. A doua parte a după-amiezii se referă la o înțelegere comună a securității cibernetice. Deci ce înseamnă de fapt acest concept? și aștept cu nerăbdare să văd ce vor spune experții în a doua parte a după amiezii, ce ne vor prezenta, pentru că este vorba despre încredere și securitate și ameliorarea acestora pe piața internă din Europa. Au uh, existat mai multe așa numite atacuri cibernetice care au afectat chiar această piață și trebuie să vedem care este situația la modul general. Trebuie să vedem ce se poate face pe termen lung și eu cred că specialiștii prezenți astăzi aici ne vor da informații foarte importante. Eu sunt raportor pentru Parlamentul European și doresc să profit de toate aceste informații pentru pregătirea raportului meu. Domnule președinte, aștept cu mare nerăbdare să văd ce se va prezenta în această după-amiază și cred că va fi foarte interesant. Mulțumesc! Right, well let's move on to the, the first part of the session where we're very interested in having... Mulțumesc. Să trecem la prima parte a sesiunii în care vom asculta prezentările făcute de experți cu privire la abordarea subiectului acesta de garantare. Poate nu garantare e cuvântul potrivit, fiindcă nu știu dacă putem garanta, dar cel puțin să încercăm să atingem un nivel uh, ridicat de siguranță în rețele, uh, având uh, în vedere importanta propunere din partea Comisiei. O să avem trei prezentări Uh, trei abordări diferite. Avem în primul rând Arian Chisau, care este de la Centrul pentru Politici Europene, analist politic în domeniul serviciilor financiare și telecomunicațiilor, după care Helena Roth, care este coordonator pe cibersecuritate la Ministerul de Afaceri Economice și Comunicare din Estonia. Estonia putem spune că probabil are Uh, cea mai mare experiență în acest domeniu în Uniunea Europeană, atacurile acestea cibernetice, în, comparire, în comparație cu toate celelalte state membre. Uh, așa că ne va ajuta foarte mult perspectiva estoniană știu că lucrați la strategia estonă pentru securitatea cibernetică pentru următorul ciclu și ne-ar plăcea să vedem cum va contribui propunerea europeană la asta. Și e o plăcere pentru prima dată să salut uh, în comisia noastră pentru prima dată un reprezentant senior al Europol. Oliver Bergistat, care este reprezentantul Centrului European pentru Criminalitate Cibernetică ca, și sunt sigur că din partea departamentului pe care îl reprezint au contribuit la propunerea comisiei oricum. Aveți fiecare 15 minute pentru intervenție. Dacă puteți uh, să vă limitați și la 10, ne-am bucura. Sigur că eu o să dau dovadă de flexibilitate, dar ne-ar plăcea să avem timp pentru cât mai multe întrebări. Așa că sper să nu fie nevoie să vă opresc la jumătatea intervenției. Slide-urile pe care le veți arăta o să apară pe ecran, avem și copie pe hârtie și pe internet în același timp. Nu știu dacă și um, cei care ne urmăresc pe internet pot să vadă slide-urile, nu sunt sigur cum cum cu tehnologia aici. Se pare că da, mi se spune. Bun, deci și um, ascultătorii noștri și de pe internet vor vedea slide-urile. Ariana, ai cuvântul pentru a începe discuția. Mulțumesc! Ariane Chizu. Mulțumesc pentru invitație. Mă numesc Ariane Chisov și sunt colaborator științific la uh, Centrul de uh, Politici Europene. CEP este un think tank și noi analizăm chestiunile relevante politica ale Uniunii Europene și elaborăm strategii pentru politica europeană. Este vorba despre eh, crearea unui cadru, am colaborat în acest sens și cu Comisia ECON, și este vorba de condițiile generale de securitate, deci suntem independenți față de interesele partidelor. Obiectivul nostru este să facem analize sociale și politice ale propunerilor comisiei. Pentru a evalua propunerile comisiei, ne întâlnim cu reprezentanții sectorului privat și public. <clears throat> Pentru propunerea de astăzi am discutat foarte intens și doresc să vă prezint acum evaluarea noastră. În prezentarea mea aș dori mai ales să pun accentul pe necesitatea economică de a avea o abordare reglementativă a securității cibernetice, în ceea ce privește administrațiile publice și mm, reprezentanțele uh, guvernamentale. Și mă refer la articolul 14 din propunerea Comisiei. În acest sens, aș dori să um, spun și în ce contexte este valabilă propunerea Comisiei și să spun în ce măsură au sens propunerile de securitate cibernetică. În primul rând, doresc să mă refer la prevederile de securitate cibernetică pentru întreprinderi și pentru uh, administrația publică. E vorba de articolul 14, după cum spuneam, și înseamnă că este necesar ca acești actori să ia măsuri pentru propria securitate cibernetică. Înseamnă că este nevoie de un management al riscului și de utilizarea tehnicii necesare în acest sens. Aici însă ar fi o implicare în libertatea întreprinderilor. Este foarte important ca acestea să fie protejate de uh, atacurile din exterior și să aibă o securitate prin, uh, foarte importantă a rețelelor. De ce? Pentru că, în mod clar, aceste întreprinderi au uh, interesul de a-și proteja rețelele și de a investi în tehnologie. Însă, în realitate, o implicare uh, în domeniul public nu este atât de, de la sine înțeleasă atunci când are loc un atac cibernetic, de cele mai multe ori rămâne uh, neobservat. Chiar întreprinderea vizată nu află, ci observă doar atunci când o parte a sistemului nu mai funcționează ca înainte. Um, furarea datelor clienților este neobservată în cele mai multe cazuri de întreprinderi și numai uh, clienții trag bonoasele. Deci, de obicei, întreprinderile nu identifică atunci când au lacune în um, sistemul de securitate informatică. Ceea ce înseamnă că participanții la piață uh, nu își asumă răspunderea pentru atacuri care au fost provocate de uh, neglijența lor față de securitatea informatică. Și principiul răspunderii nu funcționează aici suficient. La fel și în ceea ce privește administrația publică. De cele mai multe ori, uh, pagubele provocate ajung să fie uh, considerate din vina unei anume întreprinderi subcontractante și este foarte greu să se identifice vinovatul. În consecință, întreprinderile nu au o răspundere suficientă. Și deci fac și prea puține investiții în securitate. Rezultatul este că uh, devine absolut necesară o implicare reglementativă. Aș dori acum să mă refer și la obligația de raportare menționată în articolul 14. Acolo um, se consideră că este suficient o abordare voluntară în ceea ce privește sistemele informatice din întreaga Europa. Um, interviurile cu părțile interesate ne-au arătat rezultate foarte interesante. Am constatat că foarte multe întreprinderi pe o bază voluntară cooperează informal în domeniul securității rețelelor. Întreprinderile cooperează între ele, uh, făcând schimb de informații cu privire la securitatea rețelelor și mai important este că fac și schimb de soluții pentru aceste uh, chestiuni de securitate. Rezultatul este că după aceste schimburi de informații, ambii parteneri își consolidează securitatea. Un exemplu, întreprinderi din domeniul energiei colaborează cu o întreprindere dintr-un stat terț pentru a afla ce fel de probleme de securitate există în acest domeniu. Se speră să se afle informații despre potențiale atacuri cibernetice. Și prin această cooperare se dorește să se facă un uh, progres temporal, practic să se afle mai devreme ce uh, este necesar să se facă pentru a spori securitatea. Deci, aceste schimburi de informații au loc în cadrul aceluiași domeniu de activitate, unde se poate utiliza același software. Întreprinderile din acel, același domeniu sunt expuse la pericole similare și, deci, pot să facă schimb de informații cu privire la acestea, însă între domenii diferite de activitate este mai greu. De aceea, noi ne-am întrebat cum s-ar putea exprima formal colaborarea în domeniul securității cibernetice și cum s-ar putea face un pronostic, să vedem dacă este de ajuns un schimb de informații pe bază voluntară între întreprinderile din Europa. În ce condiții și când cooperează întreprinderile voluntar și când fac schimb de informații cu privire la uh, pericolele de securitate și potențiale soluții? Răspunsul este clar. Întreprinderile colaborează între ele atunci când speră să primească o plus valoare în urma acestei cooperări. Un fel de bonus, practic, care derivă din uh, munca în comun. Acesta ar putea fi numit un efect pozitiv al cooperării pentru ambii parteneri. Dacă am dori să evaluăm în bani această plusvaloare, plusvaloarea ar putea fi caracterizată, de exemplu, ca costurile economisite pentru consolidarea rețelei și pentru uh, punerea la punct a sistemelor sau costurile economisite pe, uh, pentru eventuale acțiuni de marketing pentru a convinge clienții de securitate. Deci, plusvaloarea este suficient de mare încât să reprezinte un stimulent pentru cooperarea în domeniul securității cibernetice. Cooperarea și prevenția uh, reprezintă în mod clar o opțiune mai ieftină decât uh, cheltuirea de milioane de euro pentru uh, măsuri de sporire a securității. A fost un exemplu la întreprinderea Sony în 2011. Sony a, Sony a trebuit să cheltuiască o sumă enormă pentru a își despăgubi clienții cărora le fusese furate datele. Deci, schimbul de informații este în mod evident mai sigur, pentru că punctele slabe pot fi identificate mult mai ușor și eliminate mult mai ușor prin cooperare. Cooperarea este avantajoasă atunci când ambii parteneri au de câștigat. Este vorba de un proces de învățare. Fiecare uh, punct slab din domeniul securității este identificat și eliminat după această cooperare. Deci, transmiterea informației este de o importanță existențială. Însă, transmiterea informației e posibilă numai prin cooperare. Și pentru cooperare este suficientă o cooperare pe bază voluntară Oare și o aducere la cel mai mic numitor comun al cooperării în domeniul securității? Pentru a răspunde la această întrebare, am uh, făcut o analiză a întreprinderilor din Europa și am vrut să vedem în ce, uh, când anume colaborează acestea. Am constatat că acestea colaborează numai când sunt îndeplinite trei criterii foarte importante. În primul rând, trebuie să se poată transmite o informație ce poate fi evaluată Întreprinderile au nevoie de informații cu ajutorul cărora să-și poată proteja sistemele informatice, ceea ce înseamnă că informația trebuie să aibă valoare și să fie uh, de bună calitate pentru a contribui la soluționarea problemei. Deci schimbul de informații trebuie să fie foarte precis și să se refere la lacunele de securitate pentru ca întreprinderea să le poată apoi preveni. În al doilea rând, este nevoie de un flux rapid de informații. Informațiile trebuie să ajungă cât mai rapid la întreprinderi pentru ca eventualele pagube să poată fi prevenite sau eliminate. Și în al treilea rând se pune problema încrederii. Întreprinderile trebuie să fie convinse că informațiile privind atacurile și punctele slabe ale sistemelor sunt uh, adevărate și, uh, uh, și sincere. Deci, aceste trei criterii sunt foarte importante. Informații relevante, un flux de informații rapid și încredere. În aceste trei condiții se desfășoară colaborarea voluntară între întreprinderi. Dacă unul dintre cei trei factori nu este îndeplinit, atunci nu are loc colaborarea. Deci, concluzia este că o colaborare voluntară poate să se desfășoare între puțini parteneri care au încredere unul în altul și își pun la dispoziție informații relevante cât mai rapid. Această observație ne arată că este prea puțină colaborare voluntară și mai ales în cadrul întreprinderilor din același sector de activitate. Și aici este și problema. Dacă am avea o abordare pe bază voluntară, atunci schimbul de informații nu s-ar face deschis și ar rămâne doar între partenerii de colaborare. Pentru a ameliora, deci, acest sistem de schimb de informații, ar fi nevoie să se uh, stabilească o bază mai mare de actori, la care să aibă acces cât mai multe întreprinderi, pentru că numai așa se va ajunge la un rezultat cât mai bun. Repet, analiza comportamentului de cooperare în domeniul delicat al siguranței rețelelor ne arată că uh, colaborarea pe bază voluntară se face numai în situații excepționale și în cadrul acelui sector de activitate. Deci, pentru a putea face acest lucru în toată Europa, între toate rețelele, ar fi nevoie de mai mult. Ar fi nevoie de mult mai multă colaborare pe fundalul unei dependențe tot mai mari de IT în toate domeniile economice. Și, de asemenea, pentru că sporesc cazurile de atacuri cibernetice. Pentru a avea o colaborare pe bază voluntară, ar fi nevoie de o obligație de raportare pentru a consolida rețelele din întreaga Europa. Deci toate întreprinderile ar trebui să poată voluntar să pună la dispoziție informații despre securitate și să le pună la dispoziția tuturor participanților. Atunci, toți participanții ar putea să-și folosească aceste informații în propriul interes pentru a-și spori securitatea cibernetică. Și tocmai aici este problema abordării voluntare. Datele adunate din aceste raportări ar fi utilizate de toți participanții la piață. Și deci am avea o problemă de uh, prag, o problemă numită free riding, pentru că toți vor să folosească informațiile, dar nimeni nu vrea să dea informații în acea bază. Și deci costurile unui astfel de sistem ar fi mult prea mare. Este deci normal și rațional pentru întreprinderi să nu raporteze. Soluția la această problemă ar fi tocmai obligația de raportare, care are sens și uh, ar da și roade. Obligația de raportare ar duce la o colaborare mai bună, mai mult mai bună decât cea pe o bază voluntară. Obligația de raportare ar face ca întreprinderile să trebuiască să transmită unei administrații informațiile relevante privind uh, breșele sistemelor de securitate cibernetică. Apoi, această administrație ar uh, putea sorta uh, respectivele informații și ar putea decela niște tendințe. Altfel, dacă nu am avea obligația de raportare, am ajunge să se strângă o imensitate de date inutile, dacă fiecare ar da niște date irelevante. Deci, la articolul 14 este foarte importantă mențiunea informații relevante. Trebuie să, să fie respectate principiile colaborării. Numai așa se poate obține efectul maxim pentru securitatea cibernetică și numai așa economia poate accepta această obligație de raportare. Ce înseamnă asta pentru obligația de raportare de la articolul 14? A, obligația de raportare este necesară pentru a reuși să avem o bază de date cu date relevante. Este nevoie de informații cu plus valoare și trebuie să existe o administrație care să uh, gestioneze toate aceste date. Plus valoarea uh, dată de cooperarea întreprinderilor cu această administrație trebuie să poată fi exprimată în uh, economii la capitolul costuri. Întreprinderile trebuie să transmită datele relevante și, de asemenea, să primească din partea administrației respectivă, respective informații și soluții la problemele întâlnite. La articolul 14 asta se spune și pentru a se ajunge la o cooperare maximă e nevoie de o cooperare reglementată. De aceea este de o importanță critică articolul 14. Dacă s-ar identifica însă punctele slabe, președintele întrerupe. Aceste date, deci, dacă ar fi accesate de hacker, ar putea duce la o accelerare a atacurilor cibernetice și atunci clienții ar putea deveni foarte suspicioși. Este foarte important, deci, să se pună accentul pe rezultatul acestui schimb de informații. Da, văd că am depășit foarte mult timpul. Am să încerc să Președintele, da, ați depășit cele 15 minute, îmi pare rău, mai avem nevoie și de timp pentru discuții. Dar vă mulțumesc foarte mult, a fost un început foarte util. Acum știm uh, ce să urmărim în ceea ce privește articolul 14 și articolul 12. Haideți să trecem la următorul vorbitor. V-am prezentat-o deja pe Helena Raud. Am să o rog și pe ea să ne vorbească despre munca depusă din perspectiva unui stat membru. Vă rog. Thank you, Chair. Um, it's... Mulțumesc, domnule președinte. Este o onoare să vorbesc în fața unei audiențe așa distinse. Mulți dintre cei prezenți astăzi aici au auzit detalii cu privire la evoluția situației cibernetice în Estonia, bazată pe situația din 2007 pe slide-uri în ceea ce privește uh, organizarea structurii cibernetice în Estonia. Am trecut destul de repede. Dar oricum, uh, slide-urile, aș zice, eu vorbesc de la sine. După părerea noastră, și ce avem aici deja e un slide destul de vechi, de cam cu trei ani în urmă, uh, noul risc, noua paradigmă de risc, o numeam la momentul respectiv, începea să se contureze datorită faptului că depindem de tehnologie. Dacă societatea estonă nu era una IT, atunci efectele atacurilor cibernetice din 2007 ar fi fost uh, considerate a fi nesemnificative. Astăzi, în noua strategie, la elaborarea noii strategii, considerăm că partea ce ține de aspectele cibernetice nu este una izolată, separată, ci este o politică ce stă la baza societății informaționale, care, practic, face parte din viața noastră de zi cu zi. Și ca să continuu cele spuse de domnul Schwab, infrastructura informațională critică uh, este o parte aceasta, a acestei structuri și întreaga societate IT. Știu că există mulți oameni în Bruxelles care încearcă să deschidă un cont bancar și ne invidiază pe noi în Estonia, fiindcă putem face acest lucru în două minute sau în cinci minute sau oricum sub 10 minute putem să ne înființăm o companie online. Dar pentru a putea să ne gândim la exportarea modului nostru de viață la nivel european sau pentru a-i da o, un element transfrontalier, trebuie să existe o, o bază de încredere puternică. Indiferent că vorbim despre incidente tehnologice sau rău intenționate, eh, trebuie să ne obișnim cu ideea că ăsta e normalul. Modul în care noi vedem eh, infrastructura și interdependențele transsectoriale așa cum vedeți și pe ecran, este similar cu modul în care lucrul acesta este abordat la nivel european. Și acum, având în vedere aceste da, dependențe încrucișate, um, statele membre devin unice în poziția lor, fiindcă există capacitate și dependență de sectorul IT care variază de la un stat la altul. În Estonia, structura guvernamentală de bază care se regăsește și în prima noastră strategie pentru siguranța cibernetică și cu care lucrăm și în prezent, este deci o structură de coordonare orizontală condusă uh, de guvern, de Consiliul pentru Securitate Națională și de guvernul propriu-zis. Acest sistem orizontal de coordonare nu a dat naștere la probleme semnificative pentru noi. Lucru foarte important, pentru că reflectă dimensiunea sistemului și uh, impactul incidentelor cibernetice a fost considerat a fi o prioritate Uh, la nivelul guvernului. Prim-ministrul, miniștrii, ministerele individuale, cu toți au aceeași abordare. Dezvoltarea politicii naționale a început din 2007-2008, când strategia existentă la momentul respectiv a fost elaborată și aici coordonarea politicilor a fost un element cheie. Cu asta lucrăm în prezent și ăsta este un element cheie uh, Uh, atunci când vorbim despre o cooperare la nivel european. Protecția uh, informa- infrastructurii critice pentru informare. Am susținut foarte mult uh, uh poziția împotriva extinderii articolului 13a. Întotdeauna Estonia a fost de părere că e mai bine să existe mai puține reglementări. Am auzit aici menționate aspectele voluntare ale schimbului de informații și a raportării de incidente. Acestea sunt lucruri în care în continuare noi credem, dar în cazul infrastructurii pentru informații critice am făcut deja acest pas și uh, în aceste 10 luni, ultime 10 luni, am venit cu o legislație națională pentru a extinde acest tip de uh, regulament acest tip de prevedere de la articolul 13a și la alte sectoare de telecomunicații. În ceea ce privește directiva propusă, vorbim despre cazurile acelea de succes în care un stat membru a urma toate etapele și a hotărât, da, funcționează, da, funcționează pentru noi. Astea sunt informațiile pe care le am deocamdată, dar o să continu și câteva detalii specifice. În ceea ce privește modelul Eston, care este unul foarte flexibil, Există obiective specifice în ceea ce privește societatea IT, care sunt distribuite de-a lungul întregii strategii pentru societatea informatică. E vorba și de caracterul privat definiția în ceea ce privește sectorul cibernetic încă n-a fost finalizată, dar strategia noastră se axează pe elementele critice În ceea ce privește securitatea, trebuie să vedem când apar probleme, trebuie să vedem care sunt segmentele în, din societate care se confruntă cu cele mai mari provocări. Nu vorbim despre copii sau adolescenți care inițiază atacuri cibernetice. Uh, împreună cu poliția și cu companiile, uh, ne uităm la intervalul de vârstă 25-45 de ani, uh, unde rata infracționalității cibernetice este chiar ridicată. Acest gen de cooperare între entitățile private, poliție, guvern, este esențial. Modelul Eston urmărește îndeaproape modelul propus în directivă dacă acest model ar putea să fie multiplicat și utilizat în uh, alte state, ar fi o întrebare. Răspunsul clar ar fi da, cred că ar putea, dar nu necesar um, folosind aceleași mijloace. Obiectivele finale sunt importante. De exemplu, dacă există instituții care ar trebui să fie numite într-un fel sau altul, uh, dacă este chiar așa de important ca o echipă de intervenție în caz de urgență dintr-o țară care uh, efectuează intervenții într-o țară să se numească exact la fel cu aceeași entitate în altă țară. Nu cred că asta este relevant. Deci nu metoda sau denumirile sunt relevante, ci rezultatul final. Uh, restul detaliilor depind de um, situația din țările, statele membre. Deci răspunsul este că da, modelul poate fi implementat și în alte state, dar trebuie să fie analizat și adaptat la realitățile statelor respective. Având în vedere tipul de servicii esențiale fiecarei societăți din fiecare stat membru. De exemplu, serviciile bancare. În majoritatea țărilor există servicii electronice bancare. Uh, esențiale. Sectorul energetic. Suntem cu toții aici datorită faptului că putem, într-un fel sau altul, să ne bucurăm de avantajele curentului electric. Uh, care parte este partea critică? Trebuie să vedem în funcție de situație și pe asta să ne axăm. Și trebuie să vedem dacă există planuri de urgență și așa mai departe. Detaliile acestea pot varia de la un stat la altul și integrarea uh, securității cibernetice în planurile naționale pentru situații de urgență reprezintă un element important. Trebuie să înțelegem că dacă e vorba de uh, dimensiuni transnaționale care afectează mai multe state membre, atunci lucrurile se pot schimba. Am lucrat uh, foarte serios la nivel european împreună cu ENISA pentru procedurile de acțiune. Dar în ceea ce privește răspunsurile naționale la crizele naționale, nevoile comunității respective sunt cele care trebuie să dicteze regulile. Există țări care sunt mai avansate din punct de vedere tehnologic, care sunt dependente de tehnologie, există țări care sunt încă deocamdată în primele faze ale transferului la tehnologie. Rămâne de văzut cât de relevant este acest lucru. În domeniul cibernetic este foarte uh, dificil să spui că există fruntași. Unul dintre cele mai importante elemente pe care le-am constatat în Uniunea Europeană și în rândul partenerilor europeni este cel care se regăsește la nivelul exercițiilor cibernetice europene și evoluția și succesul înregistrat de exercițiul cibernetic UE din 2012, unde majoritatea statelor membre, precum și organizațiile și furnizorii de servicii din statele membre, au participat, ă, au reușit să se dezvolte exponențial și nu se putea face o diferențiere prea mare între Estonia și alte țări în care securitatea cibernetică nu a fost o prioritate politică. Într-adevăr, nu e ușor ca uh, dimensiunea cibernetică să devină o prioritate politică. Nu e ușor să vii cu planuri de acțiune asociate. Trebuie să introduci o linie de costuri în bugetul național și profiturile generate nu vor fi direct vizibile dacă ne gândim la protecția cibernetică. Dar în Estonia, de exemplu, vorbim despre dezvoltarea societății informaționale, exporturile aferente, crearea de servicii electronice și profiturile pe care societatea și comunitatea de afaceri le dobândesc de pe urma acestor eforturi. Uh, dacă ne gândim la acestea, atunci da, vorbim de investiții rentabile. Cum se organizează lucrurile în alte țări, asta rămâne de văzut. Dar înțeleg că nu e întotdeauna ușor să explici faptul că avem o strategie măreață și că protejăm toate aceste infrastructuri și uh, deocamdată tot ce putem vedea sunt costurile. Da, cred că asta e noua situație la care trebuie să ne raportăm până la urmă. Structurile evoluează, se schimbă și omul de știință din mine își amintește că Aristotel uh, a menționat nevoia de șase instituții pentru stat. Uh, după Revoluția Tehnologică au apărut și mai multe instituții, pentru că avem uh, economie, avem transport și așa mai departe. Aceasta este o nouă revoluție, o revoluție tehnologică. Uh, poate că va fi nevoie de 10-15 ani, dar lucrurile se vor schimba. Mulțumim foarte mult pentru prezentarea experienței dumneavoastră și a filozofiei de lucru. Ne-ați vorbit despre importanța și uh, ponderea acestui sector uh, sunt lucruri care ne vor fi de folos în acțiunea noastră viitoare. Și acum Olivier Bergestrai, care este unul dintre pionierii acestui domeniu, uh, va avea 15 minute maxim pentru o intervenție ca să avem timp de întrebări. Thank you, Mr. Chairman. Good afternoon, ladies and gentlemen. Mulțumesc, domnule președinte, bună ziua tuturor. În primul rând vreau să vă mulțumesc în numele organizației pe care o reprezint. Noi suntem destul de mulțumiți pentru, de această propunere. De ce? Din două motive. În primul rând, este vorba de un document multidisciplinar. Privește din mai multe perspective rezolvarea acestei probleme. În al doilea rând, este vorba de un document bine orientat către viitor. Afacerile noastre, infrastructura noastră deocamdată nu este încă foarte încărcat dar, uh, și poate funcționa destul de bine. Dar acest lucru este valabil doar momentan. Nu știm ce se va întâmpla în viitor. E bine să gândim proactiv, să anticipăm. Este un factor important pentru succes. Dar am văzut uh, că, de fapt, acest text reprezintă un fel de uh, frug, gata să fie cules de către organizații de uh, crima organizată, asta mai ales având în vedere dependența noastră de infrastructură și de internet. Trebuie așadar să ne asigurăm că luăm măsurile corespunzătoare pentru viitor. De deci, ce e nevoie pentru a comite o infracțiune prin internet? E, nu de mare lucru. Instrumentele sunt uh, la îndemână, nu trebuie să fii expert ca să săvârșești o astfel de infracțiune. Din uh, punct de vedere al companiilor, al guvernelor, trebuie să ne asigurăm că luăm măsurile corespunzătoare. We need agility. We need agility to make sure that whenever Trebuie să ne asigurăm că uh, prevedem lucrurile, că ne asigurăm că informațiile corespunzătoare ajung în locul bun, în scopul prevenirii și al uh, combaterii și al investigării infracțiunilor. Și cred că, în acest sens, uh, o infrastructură sigură um, între partenerii implicați este bine de prevăzut și este deja bine gândită. De asemenea, combinația dintre distribuirea de informații care să fie publicate și să ajungă la um, întreprindere cât se poate de repede, dar pe de altă parte implicarea forțelor de aplicare a um, ordinii, dar doar în uh, situațiile potrivite, este destul de bine realizat um, echilibrul între aceste două cât despre mm, Centrul European pentru mm, Ciberinfracțiuni, noi am încercat să ne asigurăm că Europa este mai sigură din acest punct de vedere. Când e vorba de atacuri cibernetice de natură infracțională, dimensiunea internațională este de luat în considerare și avem um, posibilitățile de rețea, de colaborare cu partenerii noștri, astfel încât uh, problemele să fie rezolvate cât se poate de repede. De asemenea, în ceea ce privește provocările cu care ne confruntăm în stabilirea de legislație, noi avem deja o experiență de ani buni um, și putem să um, ajutăm um, la coordonarea operațiunilor și la schimbul de informații rapid. De asemenea, noi suntem destul de mulțumiți de mai multe aspectele acestei propuneri, așa cum am mai spus. Îmi dau seama că pentru câteva dintre companii poate că Pare că ar fi greu și poate prematur să înțeleagă acum importanța unei astfel legislații, dar vă vedeți seama doar poate atunci când veți fi victimele unor astfel de atacuri. Așa cum am spus, noi suntem mulțumiți de propunere și vă vom sprijini uh, și pe dumneavoastră, dar și companiile, astfel încât să se progreseze pe marginea acestui document. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult. Acum uh, vom deschide discuția pe marginea acestui subiect. După care o să admitem în sală și membrii următorului uh, grup și poate putem să continuăm după aceea. Pose questions and they're very welcome. Domnul Andreea Schwab, văd că vrea să intervină și vedem după aceea dacă mai e cineva. Mulțumesc, domnule președinte. Doamne Chisou, vreau să-i pun o întrebare, însă cred că ar fi mai bine să o pun după al doilea panel de discuție. Aș avea o întrebare pentru reprezentanta Estoniei, care de ani de zile are experiență în domeniul atacurilor cibernetice. Ați spus că definiția infrastructurilor critice este greu de făcut și că poate diferi foarte mult de la o țară la alta. Este poate cam directă întrebarea, dar v-aș ruga să-mi dați părerea dumneavoastră personală despre cum evaluați definiția Comisiei Europene, care are această listă neexhaustivă până acum. Și m-ar interesa părerea dumneavoastră despre eh, prestarea de servicii digitale, deci de serviciile cibernetice în contextul rețelelor informatice. Au jucat acestea un rol până acum? Ați avut probleme în Estonia pe această temă? Vă rog să spuneți câte ceva. Mulțumesc. We'll group a number of questions. Da, încercăm să grupăm mai multe întrebări și după aceea dau șansa experților să le răspundă. Doamna Styler. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc experților care au luat cuvântul. Îmi pare rău că nu sunt mai mulți deputați prezenți, dar uh, oricum calitatea prezentărilor dumneavoastră este foarte bună. Aș dori să o întreb pe uh, doamna din Estonia uh, un lucru. Andreas s-a referit la definiții, la rezultate și nu nume. Cred că sunt puncte de vedere foarte importante, însă știu că dumneavoastră ați avut experiența în care sistemul v-a fost uh, atacat și sistemul dumneavoastră este unul pe care noi chiar ni l-am dorit în țările noastre pentru cetățeni. Ne-ați putea spune mai multe în detaliu despre acest lucru? Noi am citit în ziare, dar aveți o experiență directă. Ce ați învățat din aceste atacuri? V-ați referit în trecere la aceste lucruri, dar dacă ați ști, ați fi știut atunci ce știți acum, ce ați fi făcut? dată fiind și dezbaterea privind caracterul privat al datelor și toate aceste lucruri uh, abordate mai recent și de asemenea în lumina dezbaterii actuale, aș vrea să vă rog să ne spuneți ce, cu ce fel de provocări v-ați confruntat, dacă au fost provocări în legătură cu echilibrul dintre securitate și respectarea vieții private și cum garantați și un acces uh, ușor. Mulțumesc și aștept cu nerăbdare și celelalte prezentări. Mulțumesc amândurora. Aș dori și eu să pun o întrebare în calitate de președinte, poate că tuturor. M-a interesat ce a spus doamna Chisou în legătură cu aspectele cheie ale cooperării. Și uh, faptul că acest lucru este de fapt o strategie de afaceri importantă pentru următorii ani. O întrebare cred, care cred că se leagă și de ce spunea doamna Raut cu privire la schimbările de abordare. Este chiar realist să aplicăm cooperarea cu obligații juridice? Pentru că cooperarea, prin definiție, se face în interesul părților. Dacă noi dorim o cooperare obligatorie, nu cumva va fi contraproductivă și vom ajunge la rezultate neașteptate? Cred că, de fapt, aceasta este întrebarea cheie în legătură cu întreaga propunere, care cred că uh, va tot apărea în discuția noastră. Deci, de fapt, cum privim această activitate cu caracter juridic obligatoriu și sancțiunile sau cum oferim stimulente pentru acest schimb de bune practici? Practic, acestea ar fi cele două extreme. Asta m-ar interesa pe mine. Mai dorește cineva să intervină? Domnul Schwab? Da, domnule președinte, am uitat o întrebare pentru reprezentantul uh, Centrului European împotriva infracționalității cibernetice, aș avea o întrebare care mă interesează foarte mult. Ați putea să ne spuneți la modul concret ce schimburi de informații există între dumneavoastră și lumea afacerilor în domeniul securității cibernetice? Vă ocupați de acest subiect deja în prezent. Ce părere aveți despre schimburile de informații cu sectorul privat și ce sectoare credeți că pot genera cele mai multe informații? Cred că se leagă și de ce spunea domnul președinte, cât de voluntar este acest schimb de informații. Ok, Uh, well, I think... Bun, cred că întrebările cele mai uh, multe au fost adresate doamnei Raud. Am să vă dau dumneavoastră cuvântul mai întâi și apoi doamnei Chisov și apoi celuilalt vorbitor. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și uh, deputaților pentru întrebări. În primul rând, aș porni de la definiția ciberneticii și a legăturilor dintre mijloace și scopuri. Este o temă pe care aș fi abordat-o cu plăcere chiar acum trei luni, înainte să se înceapă să se rescrie strategia estonă privind spațiul cibernetic. Din păcate, am abordat definițiile în grupul meu de lucru și, sincer, nu pot să vă spun încotro ne îndreptăm. Ideea astăzi este că am evoluat foarte mult față de acest, această societate a rețelelor uh, între calculatoare a internetului. În 2007-2008 am înțeles că există uh, anumite tipuri de rețele și că există și riscuri și amenințări asociate cu ele. Însă astăzi securitatea cibernetică vizează chiar persoana umană, cel puțin în Estonia, și foarte multe elemente din jurul omului. Din păcate, deci, nu pot sugera acum nimic. Nimic care să fie utilizabil pentru comisie sau pentru alte persoane implicate în pregătirea directivei. Dar, deci, mai căutați-mă peste șase luni, asta e tot ce pot să vă spun. În ceea ce privește cele întâmplate în 2007 și experiența noastră de atunci, ce am învățat noi nu a avut legătură neapărat cu atacurile tehnologice reale pentru că uh, nou a fost că s-au refuzat serviciile în contextul social cu care ne confruntam noi. Erau revolte pe străzi, erau complicații politice în același timp, iar atacurile cibernetice au fost inițial utilizate ca declarație politică, la fel și media socială, la fel și uh, telefoanele mobile, serviciile mobile și uh, guvernul a utilizat și el mesajele și așa mai departe. Deci ce am învățat noi atunci, pe plan tehnic nu a fost foarte mult, a fost obiș ceva obișnuit, dar pe plan politic și social am învățat că dependența de tehnologie trebuie luată foarte în serios. Pe de altă parte, ne-ați pus și o întrebare referitoare la viața privată și la provocări cu care ne-am putut confrunta în acest domeniu al ciberneticii. După cum v-am spus, strategia noastră nu este centrată pe chestiuni de viață privată. În practică, avem norocul de a nu avea probleme în societate din cauza utilizării identificării electronice. Fie că poate că e vorba de natura cetățenilor estoni sau uh, poate că e vorba de faptul că până acum serviciile electronice sunt oferite printr-o platformă X-Road și uh, această platformă nu a fost penetrată până acum, de 5 ani de zile. Deci nivelul de încredere e foarte ridicat. În Estonia, știu că în, în unele state s-a discutat uh, despre identificarea electronică. Și s-a pus problema dacă anumite elemente ale identității, de exemplu fotografia sau alte elemente ale identității, sunt corelate sau nu. În Estonia nu au avut loc astfel de discuții. Cumva totul a fost acceptat de la sine înțeles. Iar ca ultim răspuns la întrebarea generală a domnului președinte este vorba de încredere. Chiar se poate reglementa încrederea? Noi nu credem că se poate. Estonia a avut mare noroc în acest sens, din cauza atacurilor cibernetice, din cauza că sectorul privat a fost unit și a rămas unit. Deci noi am construit structuri reglementative și acum am oficializat grupuri de lucru neoficiale după 2007, după perioada în care, de fapt, acestea începuseră să colaboreze. Însă, în context internațional, e nevoie să se facă ceva. Și, practic, atunci se întâmplă cooperarea, atunci funcționează schimbul de informații și atunci sectorul privat va veni la guverne și le va spune, uite, trebuie să uh, cădem de acord. Doamna Chiso, mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Acesta este factorul de bază al cooperării voluntare. Este chiar încrederea. Închipuiți-vă că ați face acum prevederi legislative conform cărora ar trebui să uh, ne facem publice cu toții cele mai private probleme. Cred că nimeni nu ar dori-o. Și costă bani, deci sunt multe argumente contra, sunt multe argumente contra. Iar, în schimb, stimulentele ar putea fi introduse, pentru că ar putea genera plus valoare pentru întreprinderi. Și dacă acționăm cu toți împreună pentru a spori siguranța rețelelor, înseamnă că pe aceste baze se va dezvolta încrederea, va exista un flux continuu de informații și atunci întreprinderile vor coopera independent pentru că vor vedea că așa se rezolvă problemele sau cel puțin vor utiliza o bază de informații și vor pune în comun uh, soluțiile. După părerea mea, acest lucru nu se întâmplă prin faptul că întreprinderile fac uh, public ce nu a mers bine. Nu are sens așa ceva. După părerea mea, este necesară să se facă publice lacunele de siguranță. Uneori, uh, uh, producătorii de softuri pur și simplu au ideea cu de la sine putere să vină cu un patch, cu o ameliorare, cu un upgrade. Și uh, asta se întâmplă mai des decât să se trimită scuze unor întreprinderi. Și eu cred, deci, că s-ar genera uh, plus valoare dacă s-ar spune, uite, cooperăm, lucrăm împreună și cu toții primim ceva în schimb. Mr. Wegestein. Thank you. Vă rog. Mulțumesc. La Europol avem reglementări destul de stricte în ceea ce privește securitatea și protecția datelor și o supervizare foarte strictă, ceea ce e foarte util, pentru că astfel reușim să lucrăm cu datele în mod foarte controlat și astfel se stabilește și încrederea cu autoritățile naționale de aplicare a legislației. Și de asemenea și cu partenerii privați. Partenerii privați ne pot da informații strategice, nu date personale. Datele personale le pot comunica numai prin autoritățile naționale și prin unitățile naționale de cooperare cu noi. Acestea își asumă răspunderea. Nu există niciun fel de date personale pe care noi să le putem comunica uh, partenerilor privați. Recent, în domeniul infracțiunilor cibernetice, am constatat că mai multe părți private doreau să ne pună la dispoziție informații anonimizate privind pericolele cu care s-au confruntat, ca să se asigure că și alte părți pot fi informate. E vorba de firme de antivirus, am primit și mesaje de avertizare pe care le putem transmite ca să ne asigurăm că se investește în prevenție și pe care le trimitem părților potențial vizate. Mulțumesc! Foarte bine, aș dori să trecem la următorul grup de experți. Vreau să-i rog pe vorbitori să rămână la uh, 10 minute ca să mai avem timp de dialog. Ar fi trebuit să o fac mai repede. Vreau să-i urez bun venit lui Giuseppe Abamonte și colegilor de la Direcția Generală Connect de la Comisia Europeană, responsabil de propunere. M-aș bucura dacă și dumneavoastră ați avea timp să faceți niște comentarii. Haideți să vedem cum merge. Oricum, Trecem mai departe. Aici este vorba de o înțelegere comună a securității cibernetice, de depășirea decalajelor și de maximizarea efectelor economice ale acestei propuneri. Am plăcerea să urez bun venit mai multor experți, unii dintre ei au mai fost la comisia noastră, cel puțin de când sunt eu aici. Îl avem pe Jorgen Samuelson, care este președintele Consiliului de Gestiune al ENISA, Și mi-amintesc că am lucrat în primul meu mandat aici la Carta ENISA. Domnul Samuelson a fost și uh, președintele grupului de lucru privind pachetul Telecom atunci când ne-am ocupat noi de reformă în 2009. Deci îl cunoaștem foarte bine de la masa negocierilor. Este prezent și Matt Nelson, care uh, se află la Bruxelles la, și lucrează la Ericsson și de asemenea reprezintă și Institutul European de Standarde în Telecomunicații. De asemenea, este un uh, obișnuit al reuniunilor noastre. Vă urăm bun venit! Și o persoană care cred că se află aici <laughs> pentru prima dată, sper că nu și pentru ultima dată, domnul Florian Walter, de la uh, Chaos Computer Club, care este consultant independent în domeniul securității informatice și probabil că știe mai multe despre punctele slabe ale infrastructurii decât noi. Sper că ne va prezenta mai multe lucruri interesante. Și în cele din urmă urez bun venit lui Will Sample de la bursa din New York, care conduce acolo centrul de securitate cibernetică. Deci, o persoană implicată în uh, aspectele operaționale ale acestui domeniu, ceea ce este foarte important. Am să vă acord fiecăruia dintre dumneavoastră 10 minute. Vă rog să nu vă întindeți prea mult și începem cu domnul Samuelson. Thank you, Malcolm. Uh, thank you, Chairman. Good. Mulțumesc, Malcolm. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Vă mulțumesc că m-ați invitat să iau cuvântul astăzi. Uh, Așa cum a spus și Malcolm, sunt aici în calitatea mea de uh, președinte al uh, Consiliului de Gestiune al ENISA, dar, uh, am, dar și reprezint și guvernul suedez. Da, apare și colegul meu pe slide-ul de introducere, m-a ajutat din partea Ministerului de Apărare. Nu cred că trebuie să insist asupra lucrurilor bune pe care ne aduce tehnologia informației, dar uh, aveți aici câteva um, aspecte esențiale și, bineînțeles, sistemele, sistemele informației trebuie să funcționează cum trebuie. Cât despre siguranța rețelelor, acesta, bineînțeles, este necesară pentru beneficiul cetățenilor al Uniunii și e foarte bine că a venit și Comisia cu o propunere care să ajute la îndeplinirea acestui obiectiv și cred că se poate contribui prin acesta și la protecția vieții private. Dar, um, spunând acest lucru, pe de altă parte, reglementarea trebuie să permită soluții diferite în statele membre care sunt cele diferite iar um, acest lucru cred că a fost menționat destul de clar și de antevorbitorii mei. Nu se poate găsi o soluție unică și um, ce aș vrea să prezint astăzi este reacția noastră inițială la um, această propunere. Deocamdată negocierile și consultările la nivel intern sunt în desfășurare. Mi s-a cerut să spun mai multe lucruri despre avizul um, argumentat uh, referitor la subsidiate um, care a fost emis de către Parlamentul uh, suedez. Este vorba de o notă preliminară pe care le-am trimis-o celor din Parlament, în care am prezentat toate propunerile din partea Comisiei și, da, avem cam aceeași perspectivă ca și Parlamentul și când o să parcurg informațiile, poate că o să mi se pare un, un pic uh, conflictual, dar așa am, am uh, consultat, așa am structurat și nota s-ar putea totuși să am și o notă pedagogică aici. Comisia consideră că absența de reacție la nivel de Uniune ar duce la o situație în care fiecare stat membru acționează de unul singur și nu ține cont de uh, rețelistică uh, din uh, întreaga Uniune Europeană. Însă noi considerăm că deja coordonarea există, așa cum s-a menționat și de către alți vorbitori, se bazează pe flexibilitate și pe încredere și uh, am auzit acest lucru, că încrederea nu poate să fie câștigată cu forța. În al doilea rând, conform Comisiei, legislația diferită din statele membre în ceea ce privește siguranța rețelelor și informațiilor reprezintă un obstacol în care, în care companiilor care fac afaceri în mai multe state membre și, de fapt, se ajunge și la un nivel uh, global și um, așadar e nevoie de crearea unor uh, condiții egale și consider că sunt multe exemple de companii în acest sector care, opera, care operează în mai multe state membre, în întreaga Uniune Europeană, în ciuda diferențelor de legislație și care și nu cred că există o dovadă clară a unei imperfecțiuni de piață, cel puțin nu în urma evaluărilor furnizate până acum și considerăm de aceea că măsurile de sigur, siguranță tehnică trebuie să se facă în funcție de uh, Uh, costuri și de criterii individuale, nu pe baza unei uh, abordări uh, universale. Uh, more on subsidiarity. The commission... Cât despre subsidiaritate, Comisia până acum a avut o abordare care a dus doar la o cooperare între statele membre care aveau capacități mari de protecție. Noi nu considerăm că acest, uh, această declarație este foarte relevantă când este vorba de crearea unor acțiuni legislative uh, la nivel de Uniune. Nu um, capacitatea scăzută pretinsă este um, cauza lipsei de mm, schimb de informații între statele membre, ci din nou este vorba de o chestiune de încredere, de încredere bazată pe alți parametri. Uneori e vorba de chestiuni legate de mm, siguranță națională. Este un factor care nu poate fi reglementat. Dar e adevărat că este adevărat să fie ridicat nivelul minim de siguranță în întreaga uh, Uniune Europeană și acest lucru trebuie să facă prin formări, prin recomandări și prin schimburi de informații și de bune practici, nu printr-o legislație detaliată. De exemplu, um, eu am uh, uh, primit o listă cu um, statele care au care au cel mai mare număr de computere conectate și Suedia se află undeva în, pe locul 4 acolo. Comisia vrea să stimuleze impactul strategiilor uh, naționale, dar noi avem um, câteva îndoieli referitoare la acest caracter prea prescriptiv. Nu considerăm că este soluția. Dacă vrei să ajungi la un obiectiv, e un lucru, dar să spui exact ce să facă fiecare stat membru e cu totul altceva. And furthermore, the Commission believes that the Comisia consideră că măsurile luate de guverne trebuie să fie consecvente și coordonate pentru a se reduce, pentru a se minimiza uh, impactul uh, incidentelor de securitate a informațiilor și a rețelelor. Poate că e așa, dar când e vorba de un incident, acesta trebuie să fie uh, Uh, rezolvat pe loc, imediat și la momentul respectiv trebuie să se știe direct cu cine să se coordoneze. Și am văzut acest lucru din practică, din exerciții pe care le-am făcut împreună cu alte state membre. Uneori e mai bine ca cineva care uh, este afectat, dar într-un uh, mod mai scăzut, să coordoneze mișcarea, pentru că o, un răspuns coordonat între toate statele membre pentru fiecare incident în, state, în parte ar, ar putea să fie foarte uh, dăunător. Cât despre proporționalitate, există în propunere niște cerințe referitoare la uh, măsurile minime pentru caracterul uh, adecvat al măsurilor. Însă, Suedia consideră că, din nou, aici e nevoie de un nivel înalt de încredere care nu poate fi forțat și deja prin uh, ENISA se încearcă um, creșterea capacității de coordonare la nivel uh, european și ENISA activează în toate aceste domenii de construire de capacități, uh, de schimb de informații și așa mai departe. Și, din nou, referitor la proporționalitate, Comisia consideră că um, în operațiune de risc uh, se aplică doar uh, în anumite situații și că cerințele ar trebui să se aplice doar incidentelor cu impact semnificativ asupra companiilor. Dar noi considerăm că uh, termenul de operator critic este definit prea larg în propunere și că măsurile de siguranță uh, nu sunt uh, proporționale cu riscurile și cu costurile implicate. De asemenea, trebuie să existe excepții um, în materie de raportare atunci când e vorba de chestiuni de siguranță națională, cum ar fi chestiuni legate de apărare. Alte probleme principale pe care le remarcăm, în primul rând, este vorba de temeiul juridic pe piața unică. Am vorbit deja despre acest lucru, perspectivele de concurență. Mie mi se pare că aici crearea unui, uh, unor condiții echitabile pentru toți nu reiese evident. Există și alte temeiuri juridice în tratate care ar putea să fie folosite când este vorba de aspecte legate de securitate, nu neapărat de piață unică sau de concurență. Dar uh, un dialog mai adecvat cu actorii de pe piață ne-ar permite să știu mai multe despre condițiile de piață și despre perspectivele viitoare pentru piață. De asemenea, aș vrea să subliniez și principiul răspunderii toată lumea, toți cei care mm, sunt implicați în sistemele de IT trebuie să acționeze corespunzător. Guvernele nu trebuie să dea impresia că se poate crea un scut care să evite mm, pericolele și de asemenea nici să nu se creeze o idee că există o echipă de salvare care poate să intervine să salveze situația când apar incidente. Este nevoie de o conștientizare de că, din partea tuturor actorilor implicați. Cât despre autoritățile competente, o preocupare a noastră este că directiva n-ar trebui să forțeze statele membre să schimbe structurile de cooperare și de operare în statele membre. Și câteva cuvinte despre EMIS, ENISA, despre care vă pot spune destul de multe în calitatea mea de președinte al uh, Consiliului de Gestiune. Este vorba de o um, instituție care um, are ca inputuri o serie de um, efecte pozitive. Noi ne-am, de, ne-am, dezvoltat, ne-am dezvoltat foarte mult activitatea în ceea ce privește amenințările și riscurile cu care ne confruntăm. Ne confruntăm și aici este nevoie de cooperare între state, între operatori, pentru că cunoștințele lor sunt esențiale. Ei sunt cei care activează uh, în domeniu, iar uh, ENISA reprezintă o coordonare în acest sens și un facilitator în multe domenii. Așadar, atunci când se implementează directiva, ar trebui să fim cu toții de acord, să, ne, să lăsăm ca ENISA să ne uh, ajute cu noul mandat care a fost publicat astăzi și care va fi uh, va intra în vigoare mâine, mâine. E bine, suntem mai mult decât pregătiți să facem acest lucru. Mulțumesc foarte mult! Well, thank you very much for your... Vă mulțumim și noi pentru perspectiva extrem de practică asupra lucrurile. Sunt sigur că avizul din partea Parlamentului Sediei va fi discutat în comisia noastră. N-am avut timp să-l discutăm, dar dat fiind că cunosc discuțiile inițiale pe ENISA, știu că comisia a avut obiective mai ambițioase pentru ENISA inițial cam aproape de ceea ce se propune acum, dar statele membre s-au opus la perioada respective și ENISA a reușit să-și contureze cu succes propria poziție, aș spune, în ceea ce privește crearea și schimbul de bune practici. Cel puțin așa vedem noi lucrurile, poate alți colegi au o altă părere. Haideți să trecem mai departe, avem acum o prezentare făcută de Matt Nilsson de la Etsy cu privire la eh, viitoarele direcții în care se vor dezvolta standardele eh, mondiale în domeniu. Mulțumesc. Subiectul deja a fost abordat. Standardele și bunele practici sunt instrumente importante pentru construirea unei abordări comune pentru o piață extinsă. De asemenea, sunt eh, utilizate pe scală largă în contextul Uh, chestiunilor de securitate. În intervenția mea să mă refer la Etsy, uh, o să situez standardele într-un context mai larg, din perspectiva dezvoltării de standarde în domeniul uh, securității cibernetice. Există standarde pentru ITC, inclusiv standarde recunoscute de UE și de EFTA Uh, standardele sunt implementate la nivel global, de exemplu în cazul comunicărilor, telecomunicațiilor mobile, domeniul cel mai cunoscut, aproximativ 750 de membri la nivel global, deci este o organizație globală, avem uh, peste 30.000 de publicații disponibile gratuite online, aveți acolo adresa unde le puteți găsi. În domeniul securității rețelelor și securitatea cibernetică, este o, aceasta este o activitate cheie în ETSI. Multe dintre Multe dintre algoritmele care țin de securitate au fost create de ETSI în domeniu și sunt folosite acum în domeniul comunicării GSM, UMTS uh, și în multe alte domenii ale comunicării. Avem standardele de securitate pentru rețelele de viitoare generație, eh, rețelele fixe, mobile, wireless, eh, familia GSM, de exemplu, și mai avem și alte tehnici, cum ar fi tehnicile radio blue light, track Tetra și eh, DECT. De asemenea, avem și standarde pentru interceptarea legală și păstrarea datelor, adică definim Uh, la cererea cui uh, se transmit datele către poliție sau alte autorități și uh, doar care date specifice se transmit și care sunt notificările corecte pe baza cărora aceste procese pot fi derulate. Avem de asemenea standarde pentru semnături electronice, carturi inteligente, comunicarea mașini to mașini și așa mai departe, comunicarea în caz de urgență. Suntem implicat și în tehnologii avansate pentru uh, encriptologie, cum ar fi uh, uh, distribuție, quantum key, uh, management, uh, acces management și identitate, indicatori pentru securitatea schimburilor informatice și așa mai departe. O parte a activităților ETI uh, se concretizează într-un um, parteneriat uh, Um, în care uh, ne ocupăm de crearea de standarde pentru telecomunicațiile mobile. Avem, uh, suntem parte a grupului de coordonare pentru securitate cibernetică condus de unul dintre colegii dumneavoastră, dr. Cristian Eller. Ne axăm pe energie și pe alte infrastructuri critice pentru a găsi cele mai bune practici și standarde în domeniul infrastructurilor uh, cheie. De asemenea, încercăm să vedem ce se întâmplă în ceea ce privește domeniul IT, având în vedere trecerea aceasta către mediul cloud, să vedem la ce duce această schimbare de paradigmă în ceea ce privește standardele și bune practici. Grupul acesta, de asemenea, analizează sistemele de transport, datele medicale, instrumentele medicale, dispozitivele dispozitivele mobile, comunicarea între acești gen de dispozitive, mașini to machine, fiindcă e vorba de rețele care vor fi folosite în aplicațiile folosite pentru control. De exemplu, controlul rețelelor de energie electrice, rețelele de energie electrică și așa mai departe. În astfel de rețele automate, securitatea e foarte importantă. Avem și tehnici de identificare, cum ar fi AirFeed. Uh, există și alte tehnici de securitate, cum ar fi ID electronic și infrastructuri publice cheie și ne mai um, ocupăm și de uh, schimbul de informații legale, uh, pe ce platformă se face și dovezi digitale de exemplu, ce se dovedește, ce se folosește în diferite uh, domenii relevante în ceea ce privește securitatea cibernetică. Aceasta este o imagine de ansamblu a securității. Avem standarde tehnice unde se definește funcționalitatea există criptologie care este transformată într-un protocol de securitate sau uh, un mecanism de securitate într-o formă sau altul, alta. Aceasta este o activitate cheie pentru Etsy și Etsy este uh, vârful de lance în dezvoltarea funcționalității rețelelor de comunicații. Etsy, de asemenea, uh, este o parte foarte importantă în domeniul IP și web. Există standarde și protocoale folosite de uh, IT. IETF, avem IPSec, un protocol, o versiune securizată a protocolelor IP, la nivel web avem SSL și HDPS, care sunt folosite zildic și care sunt definite de consorțiul WWW. Apoi avem um, alte domenii de exemplu, programe de parteneriat de a treia generație cu organi- în parteneriat cu organizații similare. Uh, avem grupul de studiu 17, prin care creăm bune practici cu privire la modul în care se construiește și se dezvoltă rețea de telecomunicații într-un mod sigur, ce procese avem pentru a ne asigura că elementele de rețea sunt protejate și că procedurile operaționale sunt protejate de garanții și procese adecvate și așa mai departe. Apoi, de altă parte, avem aspectele care țin de securitate din perspectiva proceselor și garanțiilor cum se uh, operează o, o rețea, cum se face înregistrarea, cum se stabilește controlul identității, uh, cum uh, se introduc garanții pentru a ne asigura că operațiile în rețea se desfășoară în mod corect pentru că factorul uman rămâne implicat în continuare și uh, reprezintă o problemă mai mare decât tehnologia pentru securitate. Uh, Putem spune că în ceea ce privește standardele ISO am evoluat foarte mult uh, pentru securitatea informațiilor, a proceselor, pentru măsurile care sunt necesare la nivelul uh, securității informațiilor pentru toate companiile. Avem uh, ISO 15408 și uh, măsuri de securitate care uh, exemplifică diferitele componente din domeniul IT, sisteme de operare a bazelor de date și așa mai departe, care ne ajută să vedem cum ne putem asigura că acestea pot face față amenințărilor și cum certificăm modul în care echipamentul este construit pentru a face fața celor um, amenințări în mod corect. Există alte sectoare care se ocupă de asemenea de securitate. De exemplu, în domeniul financiar avem PCI pentru coordonarea plăților, avem procese pentru garantarea interacțiunii și pentru protecția interacțiunilor și activităților în domeniul plăților. În domeniul energetic avem uh, organizații ca SEN și SENELEC, care generează o serie de standarde și există un cadru comun cu ETSI pentru a aborda, uh, dintr-o perspectivă mai largă, standardele și infrastructura critică. Poziția ETSI în ceea ce privește securitatea cibernetică și directiva NIS. Uh, suntem de acord cu faptul că această directivă este o chestiune strategică. De asemenea, suntem pentru utilizarea standardelor de securitate de bază la produse și servicii. Standardele și bune practicile sunt foarte importante pentru îndeplinirea obiectivelor um, care țin de securitatea IT și a rețelei trebuie să folosim standardele regionale și uh, naționale unde există, dar să le extindem la nivel global, fiindcă uh, asta le crește uh, importanța și e bine să fie cât mai larg răspândite. Evident că unul dintre cele mai importante aspecte ale internetului este natura sa globală, faptul că este deschis, gratuit, liber și asta duce la creșterea economică, la îmbunătățirea uh, vieții sociale și așa mai departe. Standardele NIS trebuie să se bazeze pe trei criterii. Utilizarea standardelor uh, existente și a celor naționale fiind unul dintre ele. De asemenea, recomandăm folosirea de metodologii sigure, cum ar fi evaluarea riscurilor, vulnerabilităților, există standarde și bune practici în acest sens pentru a vedea cum facem ca un, proces, un produs să facă față uh, amenințărilor cu care se confruntă, de exemplu. Deci există multe domenii și multe subiecte din care putem alege. Este foarte important să existe o metodă de certificare a produselor și serviciilor, astfel încât uh, să avem suficientă securitate și la un nivel uh, suficient. Există o carte albă referitoare la securitate, care este destul de răspândită da, chiar dacă a trecut ceva timp de când a fost publicată, rămâne relevantă, definește activitatea până în prezent, oferă o listă a publicațiilor referitoare la securitate. E vorba de, de o, o colecție foarte relevantă de lucrări în domeniul securității. Aveți acolo adresa unde puteți găsi. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc. Thank you very much indeed. It's always a pleasure to welcome. Mulțumesc! Într-adevăr, e o plăcere să ne întâlnim cu colegii de la ETSI care ne vizitează în mod regulat. Trecem acum la următorul vorbitor, pe care l-am introdus, l-am prezentat pe scurt deja. Este vorba de Florian Walter, care este un consilier IT independent și a lucrat ca uh, tester pentru diferite companii uh, de, care se ocupă cu securitatea IT. Sper că în 10 minute să ne puteți prezenta o parte a experienței dumneavoastră. Um, yeah, as you... O să fac tot ce pot. După cum știți, mă numesc Florian Walter, vin din Germania, sunt membru al Chaos Computer Club și, de fapt, nu e prima dată când vin aici ca expert. Apropo. Prezentarea mea se intitulează Să vrei să faci bine, noi tot una cu Să faci bine care sunt problemele acestui proiect privind uh, NIS din perspectivă practică. Și haideți să trecem direct la subiect. Alo, tehnologie. Alo, mă auzi? Așa. Cu ce ne confruntăm aici, de fapt? De ce? Despre ce e vorba? Cu ce ne confruntăm? ne confruntăm cu atacuri pe scară largă, atacuri la adresa sistemului nervos central al internetului. E ca și cum este vorba de atacarea DNS-ului, a protocol, protocoalelor de routing, s-a întâmplat așa ceva acum câțiva ani, exploatarea pe scară largă a unor sisteme care sunt monoculturi, gândiți-vă numai cât de multe telefoane cu Android sunt, alo, DDoS, masiv sau atacuri DOS, cum s-au întâmplat în Estonia. Acestea sunt scenariile la care ne referim aici, acestea sunt scenariile în care avem nevoie de cooperare realmente și de partajarea informațiilor în întreaga Uniune Europeană. Nu vorbim despre un anonim care, despre Cutărică care hecuiește site-ul lui uh, Cutărica nu este vorba de astfel de lucruri. De exemplu, de exemplu, wormul de acum câțiva ani, care avea potențialul de a, a perturba întregul internet, pentru că a generat un trafic extraordinar și a infectat un număr de sisteme atât de mare, încât a pus în joc întreaga infrastructura internetului și a, a fost creat un grup de lucru numit Configure, autocreat, format din experți în rețele, agenți de la FBI și de la alte agenții. Cu toții au venit ca să colaboreze pentru a gestiona această amenințare. În acest exemplu, am constatat că e nevoie de grupuri de lucru de experți din sectorul privat, din societatea civilă, din organizațiile guvernamentale, poate și experți de la alte organizații și indivizi care trebuie cu toții să-și pună la oaltă forțele ca să aibă măcar șansa de a combate un astfel de pericol masiv pentru internet. Deci nu sunt sigur cât de departe am ajunge cu uh, această abordare foarte fixă, acest corset de reguli de ce trebuie făcut și ce trebuie urmărit. Eu cred că într-o situație de urgență, cum a fost în cazul Conficker, așa ceva nu ar fi util, ci ar fi de fapt o povară pentru cei care vor să ne ajute să atenuăm pericolul cu care ne confruntăm. Deci, ce se uh, propune în proiectul acesta? Se propune ca fiecare stat membru să aibă personal ă, echipat și format disponibil pentru a trata aceste incidente de rețea. E vorba de uh, echipe de reacție Statele membre trebuie să colaboreze pentru a face față incidentelor și trebuie și să le prevină. Iar sectorul privat trebuie să se implice pentru că majoritatea sistemelor de pe internet sunt sisteme private, operate de instituții private și nu de guvern. Așadar, trebuie ca și aceste persoane să participe. Fără participarea lor, nimic nu se poate face. Acestea ar fi punctele bune din uh, proiect. Deci, cooperare, formare, personal competent, infrastructuri pentru certuri și așa mai departe. Toate aceste lucruri sunt bune și trebuie făcute. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că statele membre au bugete suficient dotate pentru a uh, face față potențialelor riscuri. Avem unele state membre care au uh, uh cert foarte bine puse la punct și alte state membre care nu au așa ceva. Și motivul pentru care anumite state membre nu au astfel de capacități se leagă de bani în parte. Trebuie deci să ne asigurăm că banii sunt disponibili inclusiv pentru statele membre care nu își permit o infrastructură cert și un nivel de formare și de expertiză pe care îl au țări ca Suedia sau ca Germania. Și este nevoie de colaborare între cercetători, între experți din mediul universitar, din uh, domeniul IT este un factor cheie. Haideți să trecem acum la părțile mai puțin uh, simple ale directivei, ale proiectului, după părerea mea. O rețea confidențială de state membre, agenții implicate, organizații și companii ar trebui realizată pentru a se transmite informații. După cum v-am mai spus, nu sunt sigur că um, caracterul confidențial vor fi utile pentru a spori cooperarea și pentru a clădi încrederea. După cum s-a mai spus, încrederea este aici un factor cheie. Transmiterea de date personale unor organizații și state terțe este iarăși un punct uh, față de care eu sunt cam sceptic. Și partea cea mai comică, după părerea mea, sau cea mai proastă, este această păstrare a confidențialității a informațiilor vulnerabile. Mie mi se pare cam periculoasă și imediat vom vedea și de ce. V-am mai spus, eu nu cred că confidențialitatea este utilă aici. Dacă nu cunoști un lucru, nu poți reacționa. Deci este necesar să se transmită informațiile și preavertizările tuturor, nu doar membrilor care fac parte din această rețea confidențială a voastră. În majoritatea cazurilor, confidențialitatea dăunează schimbului de informații și nu ajută. Evident că sunt uneori informații pe care nu e bine să le dezvălui sau care ar ajuta pe atacator dacă ar fi făcute publice, dar aceste informații sunt foarte puține. Așadar, nu sunt sigur că această barieră a confidențialității ar fi realmente utilă. Cred că mai degrabă ar îngrădi efectul de participare și schimbul de informații între societatea civilă și experți și așa mai departe. Acestea sunt cele mai rele părți din propunerea după părerea mea pentru a menține informațiile confidențiale înainte de uh, facerea publică a informațiilor um, cu risc. Ce se întâmplă atunci dacă vânzătorul nu, nu rezolvă problema? Dacă nu există o soluție și dacă nu există un vânzător? V-ați gândit vreodată la circumstanțele acestea? Nu sunt situații inventate, se întâmplă. Sunt întreprinderi care dau faliment, softul lor încă funcționează pe sute de servere, dar firma nu mai există. Sunt probleme de proiectare care sunt uneori la rădăcina problemei. Problemele de proiectare din softuri nu pot fi rezolvate într-o săptămână, două, trei, nici chiar într-o lună, de cele mai multe ori. Ce se întâmplă dacă vânzătorul nu e, nu e cooperant? Dacă este un vânzător din China sau un alt vânzător care vă spune citiți între rânduri și nu face nimic, ce faceți atunci? Păstrați informația aceea confidențială pentru totdeauna și punem în joc, suntem cu toții puși în pericol pentru că sistemele noastre sunt vulnerabile, dar uh, asta pentru că vreți voi confidențialitate? Nu. Informațiile trebuie făcute publice, imediat dacă nu există vânzător sau dacă vânzătorul refuză să colaboreze sau nu există o soluție pe termen scurt. Trebuie să se știe că ești în pericol, însă nu există nimic mai periculos decât să crezi că ești în siguranță și de fapt să nu fii. E mai periculos să mergi cu o mașină care e pe punctul de a se strica decât să folosești o mașină la care frânele nu merg și știi. Pentru că dacă știi că ceva nu merge, poți să mergi mai încet sau să fii mai precaut și așa mai departe. Deci trebuie să se dea șansa vânzătorului să repare problema, dar nu trebuie să ții informația secretă dacă vânzătorul nu cooperează sau dacă există alte motive de a nu păstra informația secretă pururi te rog, tehnologie. Deci, vânzătorii au nevoie de conștientizare publică ca să poată face progrese. Eu pot, vă pot da exemple de vânzători necooperanți în acest sens. Este o problemă și trebuie să fie rezolvată în proiect direct. Apoi, mai sunt și niște lucruri care mi s-a părut mie că lipseau din proiect. De exemplu, o persoană de contact publică pentru securitate. Pentru operatorii de piață, de exemplu, ar fi foarte util să fie o persoană de contact. Avem un RFC 2142, vechi de vreo 10 ani. Acolo se specifică că fiecare site, fiecare domeniu trebuie să aibă o adresă security at numele domeniului ca să poată fi contactat pentru probleme de securitate, ca să, pe care, probleme pe care le identifică alții. Ar fi o idee să se introducă așa ceva și să fi, devină obligatoriu ca toată lumea din Europa să aibă o astfel de adresă. Apoi, avem articolul 14.4 Acolo So, article 14. Articolul 14.4. Acolo se spune că autoritatea competentă poate informa publicul dacă e vorba de ceva de interes public. Acest may trebuie să fie un must, trebuie să fie trebuie și nu poate. Nu e vorba aici de o posibilitate, este obligatoriu să se dea informațiile. Nu, ați mers înapoi. So, article... Așadar, articolul 13. Un astfel de acord trebuie să țină cont de necesitatea de a asigura o protecție adecvată pentru datele personale care circulă pe rețeaua cooperației. Trebuie, iarăși, must, este nevoie de un must aici, nu de un shall, nu de un poate, poate că da, poate că nu, nu. Obligatoriu. 15, 2 și 3 nu sunt uh, garanții, pur și simplu lipsesc putem să îi forțăm pe operatorii de piață să uh, treacă printr-un audit de securitate. Dar de ce? E bine, e foarte frumos că putem noi să-i obligăm să facă un astfel de audit și unii chiar au nevoie să fie obligați. Și trebuie să fie obligați și să își uh, ia precauțiile necesare și așa mai departe. Dar unde e aici garanția? Un test de penetrare, un astfel de audit poate să coste mulți bani. Cine plătește? Dacă se impune așa ceva, dacă se impune această obligație unei firme mici de trei ori pe an, probabil că vor da faliment. Vă rog frumos să treceți aici uh, garanții, cel puțin pentru întreprinderile mici și mijlocii. Și apoi aceste obligații și instrucțiuni trebuie să poată fi invocate în justiție și contestate în justiție. Nu putem să forțăm oamenii să facă audituri de securitate, să-și divulge informațiile și apoi să se trezească că nu pot face nimic dacă consideră că ceva a fost greșit. Mai departe, vă rog. Asta v-am mai spus. Următoarea pagină. Încă un lucru care mi s-a părut mie că lipsește. Vorbitoarea din Estonia a spus ceva în această pre în prezentarea sa. Alimentarea cu apă, infrastructura cea mai critică pentru oameni. De ce nu e menționată în proiect? Credeți că apa zilele astea se furnizează fără calculatoare? Nu, în niciun caz. Deci, de ce alimentele și apa nu sunt menționate? în caz de catastrofă, în caz de orice altceva. E clar că avem nevoie de apă. Și gata. Vă mulțumesc. Good. Well, thank you very much uh, for your very... Mulțumim foarte mult pentru această perspectivă foarte pe față. Înțeleg că ai fost implicat în mai multe chestiuni. Poate poți să ieși niște întrebări mai târziu. Și ultimul vorbitor este Will Semple, care va veni cu o viziune din partea unei persoane care este foarte implicată în aceste chestiuni, pentru că face parte din partea unei uh, organizații, face parte dintr-o organizație foarte importantă, independentă din punct de vedere informatic. Sandra ne va ajuta cu tehnologia. It's now working. It'll talk to you. Se pare că funcționează, va comunica cu dumneavoastră. Bună ziua! Mulțumesc, domnule președinte. Mă numesc um, Will Sample, vin din partea bursei uh, din New York. Tema mea este, echipa mea este cea care se ocupă de um, amenințări și vulnerabilitate și a fost înființată acum vreo trei ani ca urmare a evoluțiilor în domeniul atacurilor cibernetice cu care se confrunta bursa de la New York. Nu doar în, US, în Statele Unite am avut aceste probleme, dar și în Europa am avut astfel de atacuri, la fel și în Asia. Suntem uh, unul dintre, unul dintre, una dintre instituțiile de servicii financiare cele mai atacate și echipa mea este în avangarda mitigării acestor, atenuării acestor atacuri și acum o să vă vă vorbesc despre directiva um, vizată și modul în care o interpretăm noi în actualul uh, context. Că despre um, divulgarea de informații, um, pentru noi este vorba de un limbaj, despre o definiție și ce am învățat noi acum multă vreme este că trebuie să existe un limbaj comun pentru a comunica cu toate celelalte instituții partenere și pentru a comunica de asemenea cu serviciile de securitate și de poliție din uh, țară, cele care să opereze. Lucru foarte important. De asemenea, am mai aflat că nici nu existau standarde comune, se făceau foarte multe, însă nimic nu era oficializat și toată lumea considera că atacurile sau amenințările cibernetice erau un lucru diferit. Așa că ce am încercat noi să facem în grup scopul nostru uh, a fost să definim amenințările cibernetice și modul uh, în care putem să comunicăm, să împărțim informații. Și cred că aceste trei elemente sunt cheie, amenințări, informații și uh, partajare de informații. Cât despre perspectivă, e bine, um, dacă facem schimb de informații, apare, apar amenințări. Și aici informațiile respective sunt informații operative de tip poliționesc pentru că ne permit să identificăm amenințări, tentative de a compromite o organizație sau comunicarea amenințării către o organizație sau o țară. Cât despre um, informațiile um, legate de uh, Uh, siguranța cibernetică um, pentru consumatori, acestea sunt și foarte importante. Noi le luăm în considerare când gestionăm atacurile. Trebuie să există un fel de rating al fidelității și al integrității acestor informații și ce am mai învățat este că nu toate informațiile sunt bune. Trebuie să le clasificăm, să le ierarhizăm, să verificăm că informațiile pe care le primim au fost cu adevărat examinate, pentru că dacă nu, pierdem foarte mult timp, foarte multe resurse ca să confirmăm niște informații care sunt sau nu valide și pentru, acest, pentru o instituție ca a noastră acest lucru implică niște costuri foarte mari. De asemenea, trebuie să implicăm și motivațiile și intențiile persoanelor care atacă, cei care vor să compromită o structură. Până acum, uh, N-am văzut în directiva respectivă nimic um, care să um, ducă la înțelegerea motivației sau intenției uh, atac, celor care atacă. De ce fac acest lucru? De ce atacă anumite structuri critice? Și apoi, cum uh, folosim informațiile pe care le, le primim? Facem schimb de informații, am adoptat uh, unele dintre taxonomiile disponibile dar nu vreau să um, intru prea mult în detalii tehnice. E vorba de protocoale STIX și taxi și folosim informații pe care le primim uh, printr-un uh, centru de operațiuni care merge pe bază de informații operaționale. Adică noi um, luăm uh, informațiile și le ajustăm și vedem în funcție acestea care sunt um, um, amenințările. De asemenea, în ceea ce privește um, um, motivațiile, bine știm că noi suntem o țintă foarte vizată pentru mai mulți uh, atacatori, dar vrem să înțelegem de ce anumite organizații vor să ne atace și să vedem cum putem să atenuăm, să um, combatem atacurile care ne vizează. Și asta înseamnă că trebuie să avem o conștientizare a amenințărilor rețeaua noastră trebuie să um, se ocupe de chestiuni legate de conștientizare prin toate nivelurile de organizare, inclusiv cele mai înalte. Și trebuie să se poată măsura amenințarea. Lucru foarte greu de făcut. E un concept foarte greu de definit, pentru că pentru fiecare organizație în, în uh, parte, amenințarea înseamnă un lucru diferit și de aceea standardele sunt, info, sunt importante. Trebuie să existe un standard care să măsoare uh, amenințarea, pentru că dacă știm acest lucru, putem să luăm măsuri de combatere și de control a acestor amenințări. Uh, Uh, și acest lucru permite organizațiilor să uh, dezvolte strategii în acest sens. Vrem să schimbăm uh, atenția, să trecem atenția de la risc la amenințare. Este vorba de un tip de schimbare a paradigmei, pentru că riscul este o chestie posibilă pe când amenințările nu acoperă toate Uh, riscurile. Um, evaluările de risc reprezintă o armă ascunsă a atacatorilor și aici apare o problemă. Noi putem să facem uh, evaluări de risc în cadrul organizațiilor noastre și putem de asemenea să și acceptăm riscurile, iar acest lucru este o problemă. Um, amenințarea nu se referă la uh, acceptarea riscurilor, ci exploatează acest lucru. Amenințările sunt operaționale, sunt strategice, tactice, sunt prezente mereu și nu uh, Uh, vor, uh, vor pieri indiferent de tipul de activitate pe care o desfășori. Uh, riscurile implică um, schimburi de informații și colaborare. Așadar, este vorba și de alegere. La riscuri poți să alegi să le accepti, iar amenințarea um, îți vine indiferent dacă ești pregătit să o accepti sau nu. Nu poți să te ascunzi de cineva care să te amenințe. Am inclus și niște definiții despre risc și amenințări, le puteți uh, uh citi pentru că diapozitivele sunt disponibile, puteți să le consultați. Cât uh, despre mm, partajarea de informații, uh, ei bine, acestea ajută la o abordare proactivă față de uh, grupurile care doresc să ne atace și să ne dăuneze economiei noastre. Dacă facem schimb de informații, devenim mai buni și suntem mai puternici. Putem să rezolvăm uh, probleme um, legate de grupuri mici care pot să, să cauzeze pagube mari unor uh, um, companii sau instituții de dimensiuni mari. Putem să facem schimb de Um, informații pentru că în felul acesta într-o comunitate un uh, actor rău intenționat are mai puține șanse de succes. Dacă ceilalți membri ai uh, rețelei atunci uh, sunt la curent cu amenințările, um, atacatorul nu mai are același succes. De asemenea, um, acest lucru este ceea ce spuneam și mai devreme, suntem mai puternici împreună. Apoi, amenințările și viața privată. În sectorul uh, privat, riscurile sunt aici dezvăluirea de informații, transparența, dăunarea uh, numelui uh, brandului, încredere, avantaj competitiv, proprietatea intelectuală. Toate acestea sunt argumente pentru ca un actor privat să nu dezvolte informații. Dar noi am găsit argumente contrare. Dacă facem schimb de informații cu sectorul privat, de fapt ajutăm comunitatea respectivă. Nu e vorba de un avantaj competitiv, ci duce chiar la o poziție mai puternică pe piață cât despre asigurarea um, um, caracterului privat al serviciilor. E bine, aici trebuie să luăm mături de protecție a vieții private, vrem să facem um, um, evaluări ale confidențialității datelor și precum și um, um, alte măsuri, dar nu e nevoie de regulament, nu ne trebuie încă un, um, încă un uh, stimulant consecințele posibile ale neluării în considerare al uh, caracterului privat. Se, se mm, rezumă în mm, partajare selectivă, adaptare întârziată, amenințări mai mari, eficiență scăzută și impact financiar. Cât despre um, partajarea de informații cu privire la amenințări, uh, E bine, caracterul privat reprezintă o îngrijorare foarte mare și oportunitatea este aceea de a crea niște politici care să permită controlul uh, schimbului de informații cu caracter privat dacă anumite date sunt uh, nefolosite corespunzător, atunci acesta poate crea niște pericole. Dacă sunt folosite cum trebuie, atunci pot apărea chiar oportunități de afaceri. Președintele, mulțumim foarte mult uh, pentru această uh, perspectivă. Nu prea ne rămâne prea um, mult timp înainte de reuniunea coordonatorilor, dar cum uh, doi dintre coordonatori sunt deja aici, aș vrea să îi rog să um, rămână, sper că nu interesează că vom continua discuțiile. Domnul Șva vrea să ia cuvântul, sunt sigur că are o contribuție interesantă. După aceea putem să revenim la vorbitor. Andreea, să ai întrebări anume pe care vrei să le adresezi în acest moment? Domnule președinte, după cele patru prezentări din cel de-al doilea grup, am reușit să identific o serie de contradicții. Nu pot să intru în detaliu, dar domnul Samuelson s-a referit la definiția infrastructurii critice și a spus că abordarea Comisiei Europene e prea extinsă în momentul de față. Asta contradice le spuse de domnul Walter de la Chaos Computer Cloud, care ne-a menționat uh, utilitățile și APA, care au spus că nu vor să facă parte din această structură și argumentul folosit de aceștia este clar. Deci există multe contradicții în ceea ce privește infrastructura critică, fără să existe și soluții deocamdată, dacă ne puteți da un răspuns. Și al doilea comentariu. În principiu, cu această directivă vrem să ne asigurăm că uh, crește cooperarea între participanții la piață. Vrem un nivel mai crescut de transparență, informații cu privire la decalaje, la incidente, dar vrem să facem asta așa încât să încurajăm cooperarea, nu să o descurajăm. Domnul Walter ne-a spus foarte clar că în niciun caz nu trebuie netransmise informații. Da, spuneți asta ironic sau chiar uh, aveți, uh, credeți că aceste informații trebuie să fie furnizate tuturor, că sunt de valoare? și că acest lucru va ajuta la găsirea de soluții în domeniu. Mulțumesc! Mai sunt colegi care au întrebări? Giuseppe, vrei să intervii? Ai întrebări pentru vorbitor sau e doar uh, vorba de niște observații? Îl invit pe Giuseppe să facă câteva comentarii și după aceea o să încerc să trag concluziile. Domnule președinte, am patru comentarii. Sigur, aș avea mai multe, dar o să mă limitez la patru. În primul rând, întrebarea este dacă putem reglementa între încrederea. Răspunsul clar e nu. Dar putem reglementa niște stimulente ale încrederii foarte importante. Există exemple în legislația europeană, există cooperarea, fiindcă dacă există încredere, putem avea o cooperare mai inclusivă la nivelul Uniunii Europene. Ce exemple avem? Avem regulamentul care prevede cerințele de cooperare pentru utilități, pentru a garanta, de exemplu, siguranța aprovizionării cu gaz, Apoi, cooperarea în domeniul sănătății pentru a contracara amenințările transfrontaliere. Articolul 1.14 nu se referă la baza de date a pieței interne, dar există câteva cerințe acolo privind cooperarea și un domeniu pe care îl cunoașteți, pe care Andreea Schwab îl cunoaște, este cel al protecției consumatorilor rețeaua de cooperare pentru protecția consumatorilor, care necesită o autoritate care să acționeze numele consumatorilor ce se află într-un alt stat membru și care au fost uh, victimele unor practici înșelătoare din statul unde uh, se află autoritatea respectivă. Există deci multe precedente în acest sens. Sunt multe de spus în ceea ce privește limitele abordării voluntare pe care am aplicat-o până acum, dar principala limită este excluderea, adică capacitățile create la nivel național, care reprezintă o precondiție pentru încredere și pentru a uh, coopera pe picior de egalitate cu alte state membre. În momentul de față există 10 state membre care, și asta nu ne miră, au, senti- au sentimente uh, divizate în ceea ce privește directiva care urmărește această cooperare. În 17, chiar 18 state membre uh, nu sunt incluse aici din punct de vedere al Bruxelului, din punct de vedere al securității lanțului valoric european global pentru că uh, verigile cele mai slabe pot fi exploatate în dezavantajul securității lanțului global. Ați vorbit mult despre mize, despre cerințe pentru administrațiile publice, despre obligația de a uh, avea o cultură de gestionare a riscului. Credem că există astfel de cerințe, dar în strategie există o serie de stimulente în același timp, pe lângă sancțiuni. Uh, e vorba aici de un parteneriat public-privat care urmărește identificarea de bune practici, deci de standarde care se vor baza pe standardele internaționale și, de asemenea, stimulente pentru a încuraja uh, adoptarea standardelor de către operatori, operatori acoperiți de directivă și de către administrațiile publice. Prefer să nu vorbim despre considerentul referitor la publicarea incidentelor. dar foarte scurt, industria ne spune că elaborarea unui unor informații privind vulnerabilitatea unui software sau unui hardware, s-ar putea să se dovedească contraproductiv pentru securitate. Ar fi ca și cum ai pune uh, semnul unei ținte pe toate companiile care folosesc targetul, uh, software-ul sau hardware-ul respectiv. Și în încheiere, n-ar trebui să supraestimăm costul activităților noastre. Uh, care este unul proporțional, zic eu. Am încercat să calculăm acest cost cât mai bun, nu repede posibil, bine posibil, cu un studiu de impact. În ceea ce privește notificările, un aspect important, avem niște estimări. Știți că articolul 13a din Directiva Cadru privind telecomunicațiile uh, cere operatorilor să introducă măsuri de gestionare a riscurilor și să rapoarte eh, teze incidentele cele mai grave. Pe baza estimărilor ENISA, numărul global de incidente grave raportate pe an ar trebui să fie 1700. Din aceste incidente, doar 100 sau 250 la nivel european se estimează că vor fi uh, anchetate în detaliu. Și credem că nu e o cifră așa de relevantă. Suntem convinși că costurile pe care le vor genera pentru companii, inclusiv pentru IMM-uri, sunt proporționale. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție, spune domnul președinte. Dacă ă, vorbitorii sunt de acord, aș vrea să invit pe fiecare să răspundă la întrebarea domnului Schwab și să facă ultimele, ultimele observații. Așa că începem cu primul și trecem printre toți vorbitorii ă, din această a doua rundă și dacă vreunul din vorbitorii din prima rundă vor să intervină, să-mi spună. Domnul Sample, uh, într-adevăr există multe contradicții în ceea ce privește informațiile din domeniul securității cibernetice și cred că e bine să avem uh, mai multe puncte de vedere. Pe de o parte, e bine să spui că vorbim despre vulnerabilitatea pentru produse și servicii. Pe de altă parte, este important să existe transparență și raportarea acestor chestiuni Există un echilibru și o cale de mijloc și cred că asta poate fi aplicată pentru fiecare incident și trebuie să înțelegem că uneori organizațiile se um, aliază pentru a colecta mai multe dovezi care să ducă la răspunsuri mai bune la, pentru alții, pentru alte organizații, dar și pentru um, a evalua ce posibil căi de atac există. Ambele puncte de vedere sunt uh, valide, dar cred că ar trebui să fim atenți și să-l alegem pe cel mai benefic. Um, yes, this, this um, publishing of vulnerability information publicarea informațiilor privind vulnerabilitățile nu a fost o ironie din partea mea. Chiar uh, asta am vrut să spun. Nu de fiecare dată înainte de rezolvare, e adevărat, dacă descoperi o vulnerabilitate, abordez uh, vânzătorului, dai timp uh, necesar pentru a o repara și vânzătorul este dispus să facă acest lucru, după ce o repară, trebuie să publici informații cu privire la vulnerabilitate. Dacă nu, doar cei rău intenționat vor ști cum să exploateze aceste vulnerabilități, fiindcă peciul respectiv pe care îl uh, dezvoltă vânzătorul este o rețetă pentru a exploata situația respectivă. Peciul respectiv include tot ce trebuie să știi cu privire la ce s-a modificat în program, ceea ce înseamnă că știi care a fost problema. De îndată ce peciul este scos la vânzare sau soluția la problemă este rezolvată, uh, informația există și ea în mod codificat. Deci după ce există peciul pe piață, n-ai de ce să nu publici detaliile privind vulnerabilitatea. Sunt sigur că vânzătorii de astfel de produse nu vor acest lucru, fiindcă nu e plăcut să apari în public ca cel care a făcut ceva greșit și a dat bătaie de cap multor oameni care trebuie să rezolve. E adevărat și înțeleg asta, dar cred că trebuie să facem acest lucru pentru a putea să le dăm vânzătorilor motive să fie stimulați să construiască produse mai bune în viitor. Și trebuie să avem cazuri speciale în care nu există un vendor sau vendorul, vânzătorul nu cooperează și așa mai departe. Mulțumesc foarte mult. Uh, Nilsson. Just a few, few remarks and the... Mulțumesc. Câteva observații aș avea doar de făcut. S-a menționat că au apărut o serie de contradicții în acest sector și cred că intențiile sunt similare intențiile la, la, de la nivel uh, ridicat, conform cărora trebuie să găsim mijloacele prin care um, între infrastructurile um, uh, critice să poată fi protejate prin cooperare, prin măsuri de schimb de informații, prin uh, examinarea riscurilor, prin conștientizarea Uh, amenințărilor și, de asemenea, și partenerii privați pot să coopereze pentru sporirea securității și pentru găsirea stimulentelor corespunzătoare. Cred că, așadar, că este nevoie de mai multă muncă pentru a finisa aceste divergențe, pentru că, până la urmă, intenția e aceeași, dar e nevoie de un lucrat, e nevoie să lucrăm pe marginea aspectelor concrete și Am văzut că prezența terților, autorităților competente în întreaga Europa ar uh, contribui cu siguranță pozitiv la uh, reducerea fragmentării, ar uh, scădea costurile care sunt cauzate de fragmentare și ar apărea și o perspectivă, o perspectivă diferită asupra problemelor, o diversificare și, de asemenea, trebuie ținut cont și de dimensiunea internațională, de standardele internaționale și acestea sunt importante. Cu cât putem să ajungem la o armonizare mai mare, cu atât mai bine, cu atât se poate concentra sectorul pe aceste aspecte și putem să facem față provocărilor într-o perspectivă globală. Domnul Samuelson. Uh, thank you. Well, let me... Mulțumesc. Dați-mi voie să răspund rapid la ce spunea domnul Schwab, care a pus o întrebare referitoare la definirea infrastructurilor critice. Cred că până la urmă ar fi foarte bine să avem niște cerințe privind gazul, electricitatea, de ce nu și apa și astfel de lucruri. E Apoi S-a pus întrebarea referitoare la rețelele sociale. Sunt acestea esențiale pentru societate, fără de care nu poți trăi câteva ore dacă este o pană? Nu știu ce să zic și, de asemenea, contează și întreprinderea uh, și mărimea întreprinderii ca număr de angajați, dar poate că acesta nu este întregul adevăr. E posibil să fie un număr foarte mic de persoane care gestionează servere imense și pot fi uh, Uh, de, pot fi deci întreprinderi mici cu o capacitate foarte mare, ceea ce este iarăși relevant. Vă mulțumesc. Good. Well, I... Foarte bine, bun. Doresc să vă mulțumesc tuturor pentru că ați venit la această reuniune. A fost o după-amiază foarte interesantă. Am avut mult de câștigat și de învățat. A fost un exemplu de cooperare foarte bun. Ne-ați dat uh, mult material de reflexie. Andreas Schwab uh, Doreți, dorești să mai spui ceva sau poți să închei reuniunea? O să o și închei. Vă mulțumesc pentru că ne-ați uh, permis să vă ascultăm și uh, în ceea ce privește Europol și traducerea amendamentelor și toate celelalte chestiuni tehnice, dacă sunteți mâine la Dublin pentru agenda digitală, acolo va avea loc o reuniune mâine după amiază. Eu îl voi înlocui pe domnul Schwab, care nu poate fi prezent. Am învățat astăzi foarte multe, deci uh, sper să uh, ne urmăriți mâine după amiază, pentru că va fi transmisă pe, prin web streaming reuniunea. Și apoi va avea loc adoptarea documentului de către membrii Uh, mai trebuie să ne consultăm și cu colegii de la ITRE și de la uh, LIBE. Mulțumesc foarte mult pentru participare. Va trebui să vă rugăm să părăsiți sala imediat pentru că avem acum o reuniune privată uh, a coordonatorilor. Erau aici, domnul Manders chiar era aici, oricum dacă nu sunt aici vor veni. Mulțumesc foarte mult pentru participare și așteptăm cu nerăbdare să lucrăm cu dumneavoastră în următoarele luni. Mulțumesc foarte mult!